eu, împreună cu colegii mei, să fie reformată în profunzime. Mulțumim! Stimați colegi, înainte să trecem mai departe pe lista vorbitorilor, dați-mi voie să fac o scurtă comunicare. Trebuie să fac niște corecții conform articolului 216 din regulament, pentru că trebuie respectate niște termene. Dați-mi voie să fac această scurtă întrerupere a dezbatelor. Sunt patru uh, anunțuri. Comisiile uh, responsabile au solicitat uh, au uh, anunțat următoarele corecții. În primul rând, în ceea ce privește poziția Parlamentului European uh, de pe 24 noiembrie 2010, în primă lectură, privind emiterea direct, uh, directivei Parlamentului European și a Consiliului privind uh, restrângerea utilizării uh, substanțelor periculoase în um, aparate electronice și electrocasnice. În al doilea rând, în ceea ce privește poziția Parlamentului European din primă lectură pe 16 februarie 2010 cu privire la directiva Parlamentului și Consiliului de modificare a uh, directivei 2001 cu privire la medicamentele care sunt falsificate și um, importate ilegal. În al treilea rând, în al treilea rând este vorba de poziția Parlamentului cu privire la directiva Parlamentului și a Consiliului de modificare a directivei 2006-160 CE a Parlamentului și a Consiliului cu privire la protecția dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe și, în al patrulea rând, poziția Parlamentului European uh, în primă lectură pe 11 noiembrie 2010 cu privire la emiterea directivei Parlamentului European și a Consiliului cu privire la gestionarea fondurilor de investiții alternative și de modificare a directivei 2003-41-CE și 2009-65-CE și a regulamentului 1060 din 2009 și 1000 59 din 2010. Conform articolului 216 aliniatul 4 al regulamentului de procedură, aceste corecții sunt adoptate dacă în decurs de 48 de ore după acest anunț uh, nu se solicită din partea uh, grupurilor politice sau din partea a cel puțin 40 de deputați um, anularea acestora. Vă mulțumesc pentru atenție. Trecem mai departe la lista vorbitorilor și primește acum cuvântul doamna Macovei, 3 minute.